echipelor domnului Geoffroy Didier și doamnei Gabriela Maria Zoană și a propus validarea mandatelor lor cu efect din 1 decembrie 2017, respectiv 30 ianuarie 2018. Vreau să știu dacă există obiecții. Nu sunt obiecții, mandatele sunt validate.